liebe kolleginnen und kollegen darf ich sie bitten platz zu nehmen und dazu. colegi vă să luați loc semnăm acordul interinstituțional între Parlament, Consiliu și Comisie cu privire la mai bună legiferare. Vreau să le mulțumesc celor două instituții. Mai întâi de toate, vreau să-i mulțumesc uh, doamnei ministru că uh, este dispusă să semneze acest acord astăzi alături de noi, dar Uh, nu putem uita președinția uh, luxemburgheză, în special uh, pe domnul Schmidt, care a luptat mult pentru acest acord. De asemenea, vreau să mulțumesc președintelui Comisiei și vicepreședintelui Timmermans, care au investit amândoi mult efort în negocieri. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor din Parlamentul European care au luptat pentru acest acord. Consider că acest acord reprezintă un punct de cotitură pentru Parlamentul European în relațiile cu uh, celelalte instituții. Și dată fiind de importanța acestui acord, nu putem să nu-i mulțumim și domnului Verhofstadt, uh, vreau să-l rog să participe la semnarea acestui acord și îi invit și pe reprezentanții celorlalte două instituții uh, să facă același lucru.